Köszönöm. Vă mulțumesc. Jó estét kívánok, hölgyeim és uraim! Doamnelor și domnilor, stimați deputați, după această scurtă pauză, haideți să reluăm sesiunea. Primul punct pe ordinea de zi este o declarație a Comisiei referitoare la situația din Albania. În chip de introducere, aș vrea să-l rog pe domnul Ștefan Füle, comisar, să ia cuvântul și să ne prezinte situația în numele Comisiei. Aveți cuvântul. Thank you. Mulțumesc, domnule președinte, stimați deputați. Vă mulțumesc pentru că m-ați invitat să iau cuvântul în legătură cu Albania în această seară. Cu toate că se află pe continentul european, Albania a fost izolată mare parte din secolul 20. Albania este acum deschisă și accesibilă. Această țară are de acum perspective europene. Astăzi, însă, Albania este blocată într-o criză politică. Evoluțiile de la Tirana din 21 ianuarie 2011 au fost tragice. blocajul politic din ce în ce mai uh, trist a dus la niște morți care nu erau necesare. Tonul trebuie să se schimbe la Tirana. Această spirală a violenței trebuie să se încheie. Criza politică trebuie să uh, se încheie și aceasta este răspunderea liderilor politici din Albania. Asta așteaptă cetățenii din Albania și pe bună dreptate. Reprezentanții aleși democratic trebuie să uh, se poarte ca atare, să reprezinte poporul și să găsească un compromis democratic. Domnule președinte, dacă soluția la criză uh, se poate găsi la nivel intern, noi, la nivel extern, trebuie să facem tot ce putem ca să înlesnim găsirea acestei soluții. serviciul directorul uh, Miroslav Lajciak de la Serviciul European de Acțiune Externă a fost de două ori la fața locului și s-a întâlnit cu premierul și cu liderii opoziției. Și mă bucur că a venit astăzi alături de mine. Aici. Mesajul său, transmis în numele altei reprezentante și vicepreședintă a Comisiei Cathy Ashton și în numele meu, a fost unul clar. În primul rând, să se oprească violența și să se investigheze decesele din 21 ianuarie. Aceste investigații să fie desfășurate de autoritățile judiciare, fără amestec politic. În al doilea rând, să se pună capăt abuzurilor verbale implicite și explicite și subminarea implicită sau explicită a instituțiilor statului. În al treilea rând, dialogul politic să fie redemarat, să se recunoască că ambele părți au răspunderea comună de a uh, asigura viitorul Albaniei. În viitorul mai apropiat, acest lucru înseamnă să se asigure în comun desfășurarea unor alegeri locale libere, transparente și democratice. Și în al patrulea rând, sarcina de a implementa cele 12 priorități din avizul Comisiei din 2010. Guvernul și opoziția trebuie să acționeze împreună. Liderii politici și publicul general au reacționat foarte bine la vizita lui Miroslav Lajciok. Există acum un avânt care poate și trebuie să fie folosit pentru a se pune capăt crizei și a o transforma într-o șansă. Cei doi lideri albanezi salută atenția de care se bucură, însă sunt blocați în acest impas intern. Bunăvoința și asistența Uniunii Europene nu pot să înlocuiască dialogul dintre lideri. Putem ajuta um, completarea acestei lacune prin angajamentul nostru activ, dar nu putem face acest lucru înainte de a vedea că se dau semne de bunăvoință generală de a plasa viitorul european al Albaniei mai presus de uh, uh, mici uh, turbulențe politice. Albania trebuie să respecte toate criteriile de la Copenhaga. Nu există niciun fel de compromis aici, inclusiv dialogul politic și uh, existența unui parlament funcțional. Albania are următoarele posibilități. O perspectivă europeană, în conformitate cu concluziile Consiliului și pe baza criteriilor de la Copenhaga, o identificare clară conform avizului uh, Comisiei din 2010, a celor 12 priorități a căror implementare vor permite Albaniei să înceapă negocierile de aderare la Uniunea Europeană. Aceste 12 priorități conțin, de exemplu, ameliorarea funcționării instituțiilor democratice și a dialogului politic, statul de drept și reforma sistemului judiciar, combaterea crimei organizate și protecția drepturilor omului. Aceste 12 priorități și criteriile de la Copenhaga nu reprezintă doar un exercițiu pentru politicieni, aduc beneficii clare și măsurabile cetățenilor. Politicienii din Albania trebuie să uh, dea întâietate interesului cetățenilor albanezi. Trebuie ca aceste priorități să fie transformate într-un cadru european pentru a răspunde provocărilor politice actuale din Albania. Din acest motiv am trimis o scrisoare premierului Berisha cu o săptămână înainte de demonstrații și acolo am stabilit o foaie de parcurs bazată pe aceste 12 priorități pentru a ajuta Albania să iasă din impasul actual. Cu toții am fost martori la evenimentele tragice care au urmat. Însă nu e prea târziu. Dacă vom primi semnale irreversibile că există o voință comună de a folosi acest cadru european pentru a depăși blocajul politic și criza recentă, atunci vom transmite și noi răspunsuri pozitive. Parlamentul European are și el un rol vital de jucat. Dumneavoastră, ca politicieni, puteți transmite un mesaj clar politicienilor de acolo. Un mesaj clar, unit, din partea Parlamentului European, din partea întregii Uniuni Europene și care să arate disponibilitatea de a ne angaja. Un astfel de mesaj ar face pe toți cei din Albania să reflecteze la care este cea mai bună cale de acțiune. Vreau să profit de această ocazie, domnule președinte, stimați deputați, pentru a face apel la premierul Albaniei, domnul Berisha, să creeze un mediu politic cu adevărat inclusiv în Albania. Forțele politice, societatea civilă și alte organizații ar avea de câștigat de pe urma unei intervenții europene. Vreau să fac apel și la liderul Partidului Socialist, domnul Rama, îi cer să se asigure că partidul său reprezintă o opoziție cu adevărat constructivă. O opoziție care se bucură de beneficiile și de răspunderile acestui mediu politic inclusiv pe care dorim să îl vedem în Albania. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, domnule comisar! Acum, în numele grupurilor politice, vor lua cuvântul următorii deputați, în primul rând din partea PPE, domnul Michael Galag. Două minute. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr! Liebe Kollegen, Herr Kommissar! Vă mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi, domnule comisar, vă mulțumesc pentru declarația cât se poate declară. Cred că am înțeles cu toții mesajul. Cred că pentru o viitoare aderare a Albaniei la Uniunea Europeană e nevoie de o Albanie democratică, în primul și în primul rând, iar pentru ca lucrul acesta să fie garantat, atunci e nevoie de instituții democratice. Lucrul acesta nu poate fi garantat însă prin mișcări, uh, prin manifestări, așa cum a cerut uh, la 21 ianuarie domnul Rauma. Cer tuturor partidelor politice să colaboreze pentru a obține, pentru a găsi soluții alternative, indiferent uh, de asemenea, trebuie să se sprijine alegerile locale și reprezentarea în Parlament. De asemenea, Uh, folosiți această, stimați colegi, această uh, ocazie pentru a cere colegilor dumneavoastră din, de la Tirana să lupte pentru uh, democrație. De asemenea, putem face aceste solicitări și prin intermediul OSCE. Uh, domnul Rama a asigurat că va lua parte la alegerile locale din uh, martie, sper din, tot, din mai și sper că într-adevăr lucrul acesta se va întâmpla. Sper ca domnul Rama să asculte bunele sfaturi pe care le primește din partea colegilor socialiști din uh, Parlamentul European, dar și de sfaturile pe care le primește din partea colegilor din alte grupuri politice. Și sunt absolut convins că mulți dintre noi suntem activi în, în relațiile cu Albania și tocmai de aceea această premisă inclusivă pe care o menționa domnul uh, comisar va fi promovată de noi cu toții. Sper că vom reuși să ne aducem aportul la viitorul strălucit al Albaniei. Vă mulțumesc! Severin are la dispoziție două minute. Uh, Domnule președinte, doamnelor și domnilor, putem să spunem că situația politică din Albania de astăzi este cu adevărat un blocaj. Uneori uh, cu momente calme, alteori cu momente violente. Este o criză fără sfârșit. Anul trecut acest Parlament a adoptat o rezoluție care a cerut tuturor uh, actorilor politici locali să găsească o soluție negociată la această criză și să ajungă la un consens. Dar această rezoluție a fost ignorată de către forțele politice și deoseb de către guvern. De asemenea, recomandările făcute de către Comisie și de Consiliu nu sunt luate în considerare, cel puțin până în prezent. Este inadmisibil faptul că dreptul la a demonstra este uh, numit lovitură de stat, mai ales într-o țară atât de profund afectată de corupție. Este inadmisibil faptul că uh, președinția, guvernul, um, uh, procurorul Republicii sunt instituții care sunt um, nerespectate și de asemenea nu e normal ca uh, cei care s-au făcut vinovați de agresiuni împotriva uh, demonstranților să fie numiți eroi ai națiunii și să le se uh, promită compensații financiare. Noi cerem comisarului Fuleș, Fiule, mă scuzați, și domnului director Miroslav Lacioc să se asigure că aceste alegeri locale vor fi bine monitorizate de către observatori internaționali, astfel încât să fim uh, siguri că aceste alegeri vor fi cu adevărat democratice și libere. Noi îl sprijinim pe domnul comisar Fiule și, în general, sprijinim toate acțiunile întreprinse de comisie și de domnul director executiv Laiceac. Vă rog să cereți tuturor forțelor politice să pună capăt acestei crize, deoarece alternativa este izolarea Albaniei și distrugerea șanselor lor de a fi într-o zi uh, țară membră a uh, Uniunii Europene. A liberálisok és a demokraták szövetsége nevében. Acum, în numele grupului ALDE, are cuvântul doamna Șache. Două minute. Dear colleagues, I had a very interesting day today uh, when it comes to Albania. I... Am avut astăzi o zi foarte interesantă în legătură cu Albania. Am vorbit cu reprezentanții principalelor partide de acolo și le-am cerut amândurora propuneri pentru progres în această țară și pentru întreruperea acestui blocaj politic, pentru ca toți cetățenii să nu mai fie afectați. Crearea de locuri de muncă, de șanse pentru noua generație ar deriva din această rezolvare a problemei. Însă nimeni nu mi-a dat o soluție jocul părea mai important pentru ei. Am impresia că clasa politică din Albania e mai preocupată de sine decât de popor. Și, domnule președinte, cred că nu mai trebuie să vă spun cât de greu este să obținem susținerea alegătorilor noștri când promovăm extinderea Uniunii Europene. Însă, în ciuda acestui fapt, am dorit ca Balcanii de Vest să-și asume locul care li se cuvine în Europa. Noi credem că Europa este o comunitate de valori care lasă în spate un trecut uh, divizat pentru un viitor unit. Trebuie ca politicienii din Albania să facă același lucru și Albania să pășească către un viitor luminos. Să nu uităm că este răspunderea lor, a politicienilor, să ofere bunăstare cetățenilor și să nu le uh, nege un viitor european. european. E clar că aceasta e calea de progres. Se vor organiza alegeri în mai. Pregătirile sunt în desfășurare și ar trebui să fie susținute de toate partidele politice. Salut ideea ca Uniunea Europeană să joace un rol activ în uh, crearea acestui proces echitabil. Dar democrația reprezintă un proces lung, înseamnă mai mult decât un alegător, un vot. Înseamnă ca instituțiile să fie democratice, să existe statul de drept și să se respecte minoritățile. Democrația nu este un joc în care câștigătorul ia totul. Aderarea la Uniunea Europeană este o călătorie lungă care necesită multă muncă și angajament. Și Albania are nevoie de pregătire și de un angajament către procesul european. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. În numele verzilor și ale, doamna Cornelisen e următorul vorbitor, patru minute și jumătate. Voorzitter, de crisis în Albania is niet iets nieuw. Domnule președinte, criza din Albania nu este nimic nou. Criza nu a început abia în ianuarie, odată cu violența împotriva demonstranților. De asemenea, Criza n-a început nici în 2009, în momentul în care Partidul Socialist a boicotat Parlamentul după alegeri. Este vorba despre o criză care ne prezintă cultura politică din zonă. Boicotul, uh, greva foamei, acestea sunt instrumentele obișnuite în politica albaneză. Uh, corupția, uh, nepotismul, manipularea mass mediei alte caracteristici ale Albaniei pe care nu ni le dorim să existe în cazul unui viitor uh, membru al Uniunii, Uniunii Europene. Dorim uh, cetățenilor să aibă parte odată de un guvern și un parlament care să pună mai presus de toate interesele cetățenilor și nu prim, uh, în primul și în primul rând propriile interese. Uh, Însă, pentru ca lucrul acesta să se întâmple, e clar că guvernul are un rol important. Uh, rolul uh, uh, guvernului este suprapartinic. El trebuie să, guvernul trebuie să facă ceea ce este bun pentru cetățeni, iar de la acest guvern nu ne putem aștepta decât să facă tot ce este în putință pentru a evita repetarea situației din ianuarie. Uh, Trebuie să existe tocmai de aceea niște anchete independente asupra evenimentelor din ianuarie. De asemenea, corupția trebuie să fie eliminată în acest uh, context și uh, dezbaterea parlamentară este esențială. De asemenea, opoziția trebuie să facă tot ce este în putință pentru ca reinflamarea spiritelor, așa cum s-a întâmplat în uh, ianuarie, să nu mai apară. De asemenea, opoziția trebuie să se implice în alegerile din mai și să se implice și în dezbaterea parlamentară. De asemenea, uh, ar fi bine ca ambele, guvern, ambele partide din Albania, partide foarte importante, să lucreze pentru cetățeni, să se gândească puțin la șomaj uh, sau la alte probleme. Domnul comisar Füle a spus că Albania trebuie să întreprindă mai întâi de toate acțiunile care îi vor garanta la un moment dat statutul de candidat la Uniunea Europeană. Eu, noi, uh, Uniunea Europeană, vom acționa în concordanță cu uh, acțiunile albaneze. Însă eu sper că ne vom implica mai tare pentru a ne asigura că cele, cei doi lideri vor ajunge odată și odată la uh, masa negaci, negocierilor. Tocmai de aceea cred că ar trebui să promovăm uh, ideea sancțiunilor. Dacă negocierile n-au niciun efect, atunci trebuie să impunem sancțiuni pe care să le suporte liderii politici și nu cetățenii. Nu trebuie să luptăm împotriva uh, sau să eliminăm uh, circulația liberă, fără vize a cetățenilor. Nu, este o idee pro, uh, stupidă, după părerea mea. Nu aceasta este măsura pe care trebuie să o luăm împotriva situației din Albania. Trebuie să ne gândim la modul în care am putea pedepsi Albania, spre exemplu, scăzând importanța rolului pe care acest stat îl joacă într-o serie de organizații internaționale. De asemenea, trebuie să am, amenințăm Albania că nivelul investițiilor directe străine va scădea în cazul în care situația se va, uh, se va perpetua în forma sa actuală. Astfel vom lovi întâi și întâi politicienii și nu cetățenii. Sper din tot sufletul că lucrul acesta nu se va întâmpla. Sper că domnul Laicioc va reuși să ajungă la un, uh, să atingă un succes în negocierile sale. Vă mulțumim. În numele grupului ECR urmează domnul Tenac. Domnia sa are două minute și jumătate la dispoziție. Da. Domnule președinte, domnule comisar, dacă Albania dorește să facă progrese pentru a deveni într-o zi țară candidată, atunci liderii săi politici ar trebui să dea dovadă de mai multă maturitate și de mai mult spirit de negociere. Ce s-a întâmplat luna trecută nu este decât moșenirea logică a instabilității cronice politice din Albania. Și mă gândesc dacă a fost normal să uh, acordăm o liberalizare a vizelor uh, pentru cetățenii albanezi, pentru că astfel vom avea mai mult imigranți economici în zona Schengen, având în vedere situația internă. Știm foarte bine că Albania a dezamăgit așteptările europene. Crima organizată, corupția înfloresc, iar autoritatea judiciară este subordonată uh, liderilor politici. Și Știm că cei care au tras în protestanți au spus că au făcut-o pentru că erau convinși că o lovitură de stat era iminentă și știm că ei nu vor fi pedepsiți. Partidul Socialist al lui Rama hotărât să boicoteze Parlamentul pentru că a spus că a existat fraudă electorală și de aici a început instabilitatea uh, politică din Albania. Dacă uh, Albania dorește să, să, avem de nou încredere în uh, ea, atunci ar trebui să se facă mai multe lucruri pe plan intern. Liderii politici ar, da, ar trebui să dea dovadă de mai multă seriozitate. Până și NATO și-a schimbat părerea în ce privește uh, uh, aderarea Albaniei la NATO. Membrii NATO se întreabă dacă nu cumva s-a hotărât prea devreme să acorde aceste țări dreptul de a adera. Albania a fost membră cu dreptul de pline a organizației conferinței islamice și a votat în bloc cu uh, uh aceste țări uh, la ONU în ce privește drepturile omului. Și apoi mă gândesc și la faptul că Albania împreună cu Turcia a um, ratificat uh, declarația de la Cairo care acceptă aplicarea legii Sharia în țările cu populație musulmană și mă întreb dacă mai putem vorbi despre o țară potențial candidată atâta timp cât Consiliul Europei a declarat că legea Sharia nu era compatibilă cu valorile europene. Albania este o țară laică, e adevărat, însă se pare că Leadershipul uh, albanez își dorește uh, atragerea investițiilor din partea țărilor uh, arabe și asta ar fi numai pentru interesul lor și nu pentru interesul uh, viitor al Albaniei. Vă mulțumesc. Acum are cuvântul domnul Hunti, se numele grupului GUE NGL timp de 3 minute. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, domnule comisar, speram că la un an și jumătate după primele alegeri legislative din Albania, impasul politic se va fi terminat. Și mai speram și că după rezoluția Parlamentului European se va ține cont de ce am spus noi. Eram convins că speranțele de aderare la Uniunea Europeană vor fi un adevărat stimulent pentru rezolvarea problemelor politice, sociale, democratice și așa mai departe. Din păcate, Albania se află încă în impas. Acum, cine e mai mult de vină, dragi colegi, nu noi trebuie să spunem, ci poporul albanez trebuie să judece. Din păcate, situația s-a agravat. Încă o dată îmi exprim tristețea provocată de decesele de la manifestațiile din ianuarie. Suntem împotriva escaladării violenței, cerem uh, încheierea represaliilor, respectarea drepturilor omului și pedepsirea responsabililor. Nu pot să vă ascund faptul că sunt neliniștit. Mă neliniștește perspectiva alegerilor locale din mai. Trebuie să facem tot ce ne stă în putere pentru garantarea unei desfășurări normale a acestor alegeri. Trebuie ca toate forțele politice să participe la această procedură electorală. Aceste alegeri trebuie să aibă loc respectându-se toate regulile internaționale de alegeri libere și democratice. Ajutorul Parlamentului European și al Uniunii Europene în general, după cum a spus și domnul Füle, trebuie să fie uh, subsidiar. Noi trebuie să aducem asistență dar uh, nu trebuie să acordăm această asistență în funcție de simpatiile politice, pentru că nu noi vom rezolva problemele albaneze. Poporul albanez trebuie să o facă, trebuie să găsească soluția. Nu sunt de acord cu ceea ce se spune despre uh, măsurile propuse uh, care ar uh, contraveni intereselor poporului albanez și care nu ar avea niciun rezultat. Eu cred că la instituțiile europene, în relația cu un stat care se află în pragul Uniunii Europene, trebuie să ne exercităm influența și să spunem că toate aceste proceduri întârzie perspectiva de aderare a Albaniei și sper, dragi colegi, că Albania va ieși din impas mulțumită unei poziții responsabile a forțelor politice prin dialog, prin dialog politic și nu uh, continuându-se comportamentele actuale, conform cărora câștigătorul ia tot. Eu sper că liderii politici albanezi vor ieși din acest mod de gândire și vor ieși și din impas și sper că astfel acest stat va putea să se ocupe de problemele sale grave, care nu sunt numai de ordin politic. Altfel, criza economică care afectează statele vecine, Italia și Grecia, va lovi și Albania și va agrava și mai mult situația de acolo. Trebuie să iasă Albania din impas prin dialog politic Asta trebuie să facă liderii politici și să găsească soluții la problemele Albaniei. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Domnul Bastian Beller este următorul vorbitor, două minute și jumătate în numele Europei Libertății și Democrației. Dank u wel, meneer de voorzitter. Als journalist heb ik Mulțumesc, domnule președinte. În calitate de jurnalist, de mai multe ori am fost în Albania în anii 90. Și de fiecare dată m-am întâlnit cu tineri, tineri foarte talentați. Un, o țară cu un astfel de tineret talentat trebuie să aibă un viitor luminos. Vara trecută din nou mi-am făcut uh, speranțe în ce privește perspectivele europene ale Albaniei în această dimineață am uh, discutat chiar cu doi profesori uh, universitari din Albania care au hotărât să rămână în această țară, să rămână aproape de poporul albanez și aproape de biserica din această țară. Dar ce se poate face când uh, această țară se află într-o astfel de criză politică? Cei doi universitari au uh, lansat uh, un strigăt de disperare. Poporul albanez, cetățenii din această țară, nu trebuie să fie lăsați de izbeliște. Europenii trebuie să încurajeze cele două partide politice să uh, găsească o soluție. Dar, uh, e adevărat, domnule comisar, e mult mai ușor de spus decât de făcut. Însă, încă o dată, e vorba de un apel disperat. Ei au nevoie de ajutorul nostru și dumneavoastră, în calitate de uh, comisar, trebuie să să vă asigurați că speranțele albanezilor uh, devin realitate. În fine, uh, purtătorul de cuvânt, un purtător de cuvânt uh, de la Tirana a sugerat sau mi-a lăsat de înțeles că în primăvară un grup de tineri albanezi va veni în Europa pentru a uh, face parte dintr-o rețea de prostituție, de trafic de ființe umane. Ce poate face Uniunea Europeană pentru a combate prostituția și pentru a combate aceste rețele care uh, provin din uh, Albania? Mulțumesc, spune președintele. În fine, în numele deputaților neafiliați, domnul Kovac are cuvântul un minut. Mulțumesc, domnule președinte. de la alegerile din 2009 din Albania, viața politică a fost instabilă. Instituțiile parlamentare nu funcționează în mod eficace. Faptul că socialiștii acuză în continuu guvernul cu de fraudă electorală și faptul că ar vrea alegeri anticipate, însă uh, primul ministru nu dorește să își uh, dea demisia, însă, pe de altă parte, acuză uh, opoziția de ambiții politice uh, violente. Ei bine, din toate aceste motive, cred că negocierile politice vor eșua. Viitorii, viitoarele state membre ale Uniunii Europene trebuie să-și consolideze eforturile în lupta împotriva criminalității organizate. Este ceva important nu numai pentru Uniunea Europeană, ci și pentru aceste viitoare state membre ale Uniunii Europene și, bineînțeles, ajută și la îmbunătățirea imaginii țării respective. Deci, pentru a ajuta aceste țări, trebuie să consolidăm instituțiile democratice din aceste țări. Mulțumesc, spune domnul președinte. Dau cuvântul acum domnului Eduard Cucan, două minute. Thank you, Mr. Chairman. Mulțumesc. Domnule președinte, stimate domnule președinte, stimate domnule comisar, dragi colegi, criza politică din Albania a durat prea mult timp. Da, nu este un simplu blocaj, ci pur și simplu o criză politică adâncă care dăunează reputației țării și ambițiilor de integrare europeană ale cetățenilor. Nu ar trebui să permitem uh, acestei crize politice și tensiunilor să meargă mai departe. Trebuie să transmitem un mesaj comun că dorim ca Albania să aibă statutul de țară candidată, dar liderii politici din ambele părți trebuie să-și arate voința de a rezolva problemele politice, respectând statul de drept, Constituția și instituțiile democratice. Am încercat deja de prea multă vreme să încercăm să, să, să ajutăm la găsirea unei soluții fără a ajunge la rezultate tangibile. Condamnăm cu putere violențele care au avut loc în timpul uh, demonstrațiilor din 21 ianuarie de la Tirana. Pierderea a patru vieți omenești trebuie să fie investigată. Albania va avea alegeri locale în luna mai în acest an, o nouă verificare a democrației din această țară și este momentul ca liderii politice ai acestei țări să se concentreze, să găsească o garanție prin care alegerile să nu aducă tensiuni suplimentare și o prelungire a crizei. Domnule președinte, aș dori să închei prin a sublinia importanța mesajelor politice și propunerilor incluse în discursul domnului comisar Fiule la începutul acestei dezbateri. Cea mai bună contribuție pozitivă a Parlamentului European în situația actuală ar trebui să fie să facă toate eforturile pentru a sprijini cu tărie această propunere, transmițând un mesaj comun politici, partidelor politice din Albania. Domnul președinte, mulțumesc foarte mult. Domnul Hannes Svoboda are cuvântul pentru două minute. Thank you very much. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să mulțumesc domnului comisar Fiule pentru ceea ce a spus cu atâtă claritate și pentru angajamentul său. Aș dori să-i mulțumesc domnului Laicec pentru angajamentul arătat în ultimele luni este obișnuit să abordeze și să soluționeze probleme delicate. Le urez amândurora foarte mult uh, succes și am senzația că există o... Um, că trebuie să încercăm să le oferim amândurora un sprijin astfel încât să existe o soluție. Nimic nu ar putea fi mai rău pentru evoluția în Albania Uh, decât uh, să ne uh, reproșăm noi în acest Parlament același lucru pe care și îl reproșează în Albania partidele politice. Mă bucur și sper că va rămâne așa că suntem aici cu toții de acord că ambele părți politice trebuie să depună eforturi pentru a se ieși din criza politică din Albania. Eu imediat după căderea regimului Hoce m-am dus în Albania și am fost uh, impresionat de entuziasmul tinerilor și când văd ce a reieșit din acest entuziasm, sau mai exact ce nu a reieșit, trebuie să vă spun că este o mare dezamăgire. Polit- clasa politică din Albania nu este în situația și în stare să satisfacă dorințele politice ale uh, poporului albanez. Mi se pare esențial la ora actuală, decisiv, să spunem ambelor părți că trebuie să se așeze la aceeași masă, să discute și să soluționeze problemele. Ambele părți trebuie să se declare uh, dispuse să accepte și să aplice ceea ce este necesar astfel încât să putem vorbi despre alegeri uh, corecte și echitabile și transparente. Eu cred că acest Parlament ar trebui să trimită cât se poate de mulți observatori, chiar dacă sunt alegeri locale, pentru că aceste alegeri ar putea să fie începutul unei noi clime, unui nou climat politic în Albania. Suntem cu toții de acord că dacă nimic nu se schimbă în Albania, Albania se va izola. Dar noi nu vrem ca Albania să fie izolată. Noi vrem ca Albania să meargă pe drumul către Europa. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc foarte mult, spune președintele. Urmează acum domnul Ilcev. Un minut. Благодаря ви, господин председател. Mulțumesc, președinte. Aș dori să spun din capul locului că societatea albaneză, poporul albanez, sunt uh, deosebite și vreau să mă înțelegeți foarte bine, pentru că au o uh, cultură, o istorie aparte, tradiție aparte și până astăzi au reușit să își uh, păstreze anumite specificități. Caracterul lor este puțin diferit și felul în care fac politică sau se implică în politică sunt și ele, e, e și el deosebit. Deci trebuie să dăm dovadă de inventivitate față de acest popor. Cred că ar trebui să Uh, menținem contactele nu numai cu liderii opoziției și al puterii, dar și cu liderii neoficiale ai societății albaneze. S-au spus foarte multe lucruri interesante în legătură cu legea Sharia și uh, alte specificități, dar există trei religii diferite acolo. Islamul, catolicismul și ortodoxia. Cele trei comunități religioase au lideri foarte puternici. Tinerii, ONG-urile au lideri puternici. Deci să nu pierdem contactul cu acești lideri. Mulțumesc. Acum aș dori să dau cuvântul doamnei Lunacek. Trei minute. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, doamnele, doamnelor și domnilor, aș dori să-i mulțumesc și eu, uh, domnului comisar și domnului Laicec, pentru munca depusă pentru găsirea unei soluții și se bucură, bineînțeles, de sprijinul Uniunii Europene pentru a găsi această soluție uh, în Albania. Și mă bucur că dezbaterea de astăzi, de aici, nu uh, se întâmplă în spiritul Uh, conflictului între grupurile politice, cum se întâmplă în Albania. Aș fi regretat să se întâmple acest lucru în acest Parlament și sper că nu se va ajunge oricum aici. Criza pe care o trăiește la ora actuală Albania este o criză a culturii politice. Are de a face cu violența verbală care a degenerat în violență reală în stradă în care uh, și-au pierdut viața patru persoane și trebuie să aibă loc o anchetă aici pentru a, ne da, a, pentru a se ști cine este vinovat. Însă această violență verbală care degenerează în violență pe stradă este ceva ce poate să pericliteze drumul Albaniei înspre Uniunea Europeană. După cum a spus și domnul comisar, este esențial ca uh, opozanții politici albanezi să își dea seama că uh, ei trebuie să acționeze în interesul poporului albanez și asta înseamnă să găsească o soluție pentru criza politică, să stea la aceeași masă și să înceteze să dea vina unii pe alții în continuu, fără să își dea seama sau să recunoască că pot să contribuie și ei cu ceva la îmbunătățirea situației. Tot timpul să calculezi și să dai vina pe celălalt că celălalt a început este ceva ce nu mai trebuie să continue și sper că uh, cei din Albania vor învăța asta. Dacă ni s-a spus uh, astăzi că partidele politice vor să participe la aceste alegeri, la alegerile locale, cred că este un pas uh, pozitiv Ehm, domnul Rama ne spunea că partidul său va participa la uh, alegeri. Este un pas înainte. Liberalizarea vizelor menționată este uh, ceva ce a fost sprijinit de către Parlamentul European. Întrebarea mea sau uh, solicitarea mea adresată, Parlamentului, adresată comisarului Füle este sper că Comisia nu se gândește să impună ca sancțiune reintroducerea vizelor, pentru că ar fi o sancțiune asupra poporului și nu a partidelor. Apoi aș dori să întreb care, ce posibilități avem dacă nu se rezolvă situația. O posibilitate, cum spunea și uh, colega mea Cornelison, a fost, ar fi ca uh, fondurile europene să nu mai fie uh, administrate de uh, guvernul local. Ar putea comisia să o facă. Dacă uh, sistăm acordarea acestor fonduri, am pedepsi populația. Apoi, raportul Mati în uh, Consiliul uh, Europei um, a fost uh, prezentat și uh, aș dori să vă întreb dacă știți dacă există cumva disponibilitatea de a coopera uh, a serviciilor secrete în acest sens. Domnul Pașca, un minut și jumătate. În 2009 În urma alegerilor din 2009, Uh, de, din, de la alegerile din 2009 uh, există uh, tensiuni politice în Albania pentru că alegerile se, pentru că se spune că aceste alegeri au fost fraudate. Premierul Berisha este uh, acuzat că ar fi uh, manipulat alegerile, alegerile, dar și că este corupt și că este vinovat de uh, înrăutățirea situației uh, populației. La protestul din 21 ianuarie au participat aproximativ 20.000 de persoane care au solicitat demisia premierului a in, poliția a intervenit cu uh, gaze lacrimogene, cu tunuri cu apă și s-a ajuns la 4 decese și mai mult de 150 de răniți. Brutalitatea intervenției poliției a fost incredibilă. În state democratice, alegerile decid asupra guvernului și nu o politică o, o, și nu poliția care este coruptă. Dacă Sadi Beriș a, a uitat acest lucru, că principiile democratice trebuie să fie respectate, înseamnă că nu mai are ce căuta în postul de prim-ministru. Noi în, Europa, în Europa nu vrem să avem mici dictatori care nu sunt în poziția de a face un transfer de putere politică și nu ar trebui să existe acest lucru nici în Albania. Președintele, am să vă rog să vă respectați timpul de intervenție pentru că este deja târziu și nu aș dori să vă uh, întrerup în timp ce vorbiți. Domnule președinte, domnule comisar, despre ce vorbim noi astăzi nu a început pe 21 ianuarie. Și de aceea trebuie să ne întrebăm, și vă întreb și eu pe dumneavoastră, de ce Comisia și alți actori internaționali nu au stins focul când s-a aprins. Și anume, la începutul, la mijlocul lui 2009. Alegerile din 2009 au fost cele mai bune până la perioada respectivă și au fost bazate pe o lege electorală uh, care a fost uh, adoptată în consens de către socialiști și de către democrați în consens. A fost o mare inovație în Albania că s-a făcut ceva în consens. Toți uh, socialiștii, um, toți uh, observatorii din momentul respectiv au spus că alegerile au fost uh, corecte. Uh, Apoi, crearea guvernului a fost ceva extraordinar. Partidul Democrat pe de o parte și Partidul Social Democrat mai mic pe de altă parte. S-au reunit doi frați care înainte erau dușmani și au zis că vor lupta pentru a uh, face Albania să progreseze. Iată, Albania a ajuns în NATO, însă în uh, Uniunea Europeană, pentru Uniunea Europeană mai are drum lung de bătut. Însă Iată, brusc, acum ne dăm seama că aceste alegeri n-au fost um, de fapt corecte um, și se dorește și se cere guvernului să deschidă urnele de vot. Dar ce fel de guvern poate să deschidă urnele de vot? Trebuie mers în instanță sau la uh, Comisia Electorală. Am văzut proteste, am văzut greve ale foamei, am văzut faptul că se pun bețe în roate unor legi importante în Parlament. Nu se poate face așa ceva. Și trebuie să spunem asta am să vă rog să faceți asta, să spuneți care sunt marile probleme. Pentru că de la bun început s-a discutat de, despre deschiderea ur urnelor. Nu se poate pentru că uh, Constituția nu permite asta. Deci cum negociem asta dacă nu se poate? Iar acum situația s-a a escaladat și s-a ajuns la patru decese exagerez puțin, dar mă bucur că astăzi avem un, uh, o foaie de parcurs și uh, m-aș bucura dacă uh, domnul Lacioc ar putea să ajute pe, pe drumul acestei foi de parcurs populația să meargă mai departe. Mulțumesc. Domnul Boștinaru. Solașara, domnul Boștinaru, vă rog la cuvânt. Thank you very much, Chairman. Mr. Commissioner, I welcome very much. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, salut intervenția dumneavoastră și doresc și eu să subliniez contribuția domnului Vlaiceac la încercarea de a găsi o soluție pentru depășirea acestei situații dramatice. Demonstrațiile recente din Tunisia și din Egipt, Egipt s-au lovit de opoziția dictatorilor locali, care până la urmă au părăsit țara, însă fără a se înregistra uh, niște uh, violențe grave sau execuții ca cele de la Tirana, după cum a raportat presa. S-a vorbit despre, un, despre o lovitură de stat a opoziției. Președintele Albaniei, procurorul general și șeful serviciilor secrete, toți numiți în timpul uh, conducerii domnului Berisha, au fost implicați și uh, mă întreb, ei sunt, au devenit acum socialiști sau ce a întâmplat ceva cu domnul Berisha? Și citesc câteva cuvinte ale mm, reprezentantului Departamentului de Stat care a respins ipotezele legate de 21 ianuarie și legate de o lovitură de stat. Cred că trebuie să ne implicăm cu adevărat și să fim eficienți ca și Statele Unite și NATO în prezent, încercând să sprijinim cele două părți din Albania să ajungă la o soluție negociată. Dar îi invit pe toți colegii mei care acordă un suport necondiționat domnului Berisha să își să, să pună capăt acestei abordări unilaterale. Trebuie să exercităm presiune asupra ambelor părți, asupra ambelor blocuri, pentru a se ajunge la o soluție finală. Până acum, numai o singură parte a arătat disponibilitatea de a implementa rezoluția Parlamentului European și cele 12 propuneri despre care ați vorbit dumneavoastră, domnule comisar. Invit Comisia să aibă o, o poziție puternică de consens în baza rezoluției Parlamentului pentru ca cele 12 condiții pe care le-ați menționat să fie aplicate, având în vedere că fără un acord complet din ambele părți, procesul de integrare europeană al Albaniei ar putea fi înghețat complet. Vă mulțumesc foarte mult. Domnul președinte, încă o dată vă rog pe toți să vă respectați timpul alocat. Domnul Antonio Cancian, două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, aș dori să vă mulțumesc și dumneavoastră. Uh, vă sprijin întru totul foaia de parcurs uh, pe care ați expus-o în această seară. Convingerea mea fermă e că Albania e o țară care trebuie să aibă perspective europene și ar trebui să fie chiar țară candidată la Uniunea Europeană. Evenimentele sângeroase din 21 ianuarie au uh, adus înapoi în uh, trecut uh, Tirana cu câțiva ani. Violențele de pe stradă ne-au amintit evenimentele din anii 90. Și îmi fac mari griji în legătură cu aceste evenimente recente și cu viitorul acestei țări. Împreună cu alți colegi am putut constata cu ochii mei cât de uh, dificilă este situația în această țară. Am uh, făcut parte dintr-o uh, delegație care a fost uh, în Albania în 2010, în cadrul uh, uh, procesului de stabilizare și de asociere. În mai, de asemenea, anul trecut am fost în Albania. Am reușit uh, să, în urma acestor vizite, să adoptăm o rezoluție finală, dar trebuie să ne dăm seama că uh, problemele reale sunt mult mai grave. S-a vorbit despre șomaj. E un adevărat cancer social, la fel ca și corupția la nivel politic. Trebuie să identificăm vinovații. Aceștia, aceasta ar trebui să fie prioritatea noastră cu uh, numărul 1. Și ar trebui să ne asigurăm că ne putem pune uh, de acord pe uh, alegeri și standarde comune pentru putere și pentru opoziție. Am dorit ca și următoarele alegeri să fie democratice și transparente, cât de mult se poate. Avem o adevărată oportunitate. În 8 mai vor avea loc alegeri uh, locale pentru Tirana. Și iată, pentru noi va fi o ocazie să evaluăm dacă politica și democrația, uh, democrația sunt cu adevărat respectate. Trebuie să participăm la observarea acestor alegeri. Știm, știm că Albania a înregistrat uh, progrese, însă Europa trebuie să continue uh, dialogul și să coopereze cu Albania. Mulțumesc, domnule comisar, prezența noastră acolo este foarte importantă. Vă mulțumesc. Are acum cuvântul doamna Copa. Un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. Suntem foarte preocupați din cauza situației din Albania. Au avut loc evoluții dramatice în timpul demonstrațiilor, au existat victime umane în urma uh, conflictului cu poliția. Este o criză uh, Uh, care a escaladat și care e un mare pericol pentru viitorul țării. Cu toții suntem responsabili în acest sens. Guvernul trebuie să înțeleagă mesajul pe care îl trimite poporul, iar țara are nevoie de un guvern funcțional, de un stat de drept. Trebuie să se lupte împotriva corupției. Ar fi trebuit să fie prioritatea guvernului, iar poporul are dreptul să protesteze. Dacă suntem de părere că, dacă cineva este de părere că guvernul acționează împotriva intereselor poporului, are dreptul să protesteze. Iar guvernul acum trebuie să facă uh, tot ce poate pentru a reinstaura calmul în Albania. În plus, trebuie să vedem care este res, uh, responsabilitatea guvernului. Nu putem numai să acuzăm op, uh, opoziția. În același timp, trebuie să se reia dialogul politic, astfel încât să se găsească o soluție cu privire la procedurile prevăzute în Constituție. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult! Urmează domnul Busutil. Două minute, vă rog. Eh, mulțumesc, domnule președinte. Uitându-mă la situația din Albania, trebuie să vă spun că îmi pare foarte rău pentru că mă gândesc la propria istoria țării mele în anii 80, când și în Malta înregistram o situație similară, diviziuni, tensiuni, un apogeu politic uh, și violențe de stradă, un mediu toxic de care nu eram de, deloc uh, mândru. Și, ca și atunci, cred că ca și mine, cred că și cetățenii albanezi sunt foarte triști de situația actuală din țara lor și nu sunt deloc mândri de ceea ce se întâmplă în prezent. Astăzi sunt foarte mândru de țara mea pentru că am reușit să construim un stat stabil, democratic și, înainte de toate, un stat membru al familiei europene. Mediul politic este complet diferit de cel din trecut și dorința mea astăzi este ca și Albania să își îndeplinesc obiectivul de a deveni un stat stabil, membru al familiei europene. Însă, asta nu va fi posibil până când cei doi lideri ai uh, politicii ai țării nu vor reuși să-și depășească încăpățânarea. Uniunea Europeană își îndeplinește rolul. Am liberalizat regimul de vize pentru cetățenii albanezi recent, dar și Albania trebuie să-și Uh, asume propria contribuție. Guvernul, ca și opoziția, trebuie să adopte o politică diferită, să facă dovadă de maturitate și responsabilitate în fața poporului albanez. Aceste politici trebuie să aducă o mai mare unitate în țară. Noi nu putem spune albanezilor ce au de făcut. Suntem aici ca să le spunem că trebuie să decidă dacă Albania își dorește să intre în familia europeană. Mulțumesc. Domnul președinte, mulțumesc. Acum deschidem uh, intervențiile CHDI. Primul vorbitor, Ipriș aici, un minut. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Chiar dacă criza din Albania durează de ceva timp, acum constatăm uh, că violența uh, a escaladat și uh, trebuie să recunosc că Uniunea Europeană a reacționat repede și bine. Domnul comisar Füle și Comisia în general a luat poziție și acest lucru a arătat albanezilor că nu sunt singuri uh, în fața acestor probleme, pentru că aceste probleme, miza lor este uh, credibilitatea unei țări care dorește să se apropie de Uniunea Europeană. Nu trebuie să dăm vina, să spunem cine e de vină sau cine are dreptate. Trebuie să vedem cum putem să relansăm dialogul politic uh, în interiorul instituțiilor politice. Nu trebuie să sprijinim Uh, să-i sprijinim pe vinovați sau pe cei care au uh, dreptate. Alegerile din luna mai ar trebui să dea un semnal foarte clar. Ar trebui să uh, vedem dacă această țară se apropie sau nu de Uniunea Europeană. Mulțumesc, domnul Balcitiț are acum cuvântul. Ačiū, gerbiamas pirmininkė, gerbiamas komisarė. Prisijungiu prie kalbėjusių kolegų susirūpinimą. Comisar. Domnule comisar, susțin și eu îngrijorările colegilor care au vorbit mai devreme. Situația din Albania este alarmantă și ar putea avea un impact negativ asupra perspectivelor europene, nu numai ale Albaniei, dar și ale țărilor din regiune. Uniunea Europeană a spus că Albania și Bosnia-Herzegovina făceau progrese în procesul de reformă și s-a uh, procedat la o liberalizare a regimului vizelor, însă după câteva luni au avut loc uh, violențe care au dus la pierderi umane. Uh, trebuie să recunoaștem că Albania a picat între ghilimele acest test și să privim perspectivele din regiune și din această țară. Toate țările din regiunea balcanică, Balcanilor, în ce scuze, trebuie să acționeze într-un mod solidar și să încurajeze stabilitatea în regiune. Domnul președinte, mulțumesc. Luați. Domnișoara Băsescu. Domnișoară. Vă mulțumesc mult, domnule președinte. Situația tensionată de la sfârșitul lunii ianuarie din Albania demonstrează importanța păstrării unor anumite limite în discursul politic

Papa Nicolau. Mulțumesc, domnul Papa Nicolau, are acum cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Stimați colegi, aș dori să fac următoarea observație. Mi se pare semnificativ acest fapt. Există indici Uh, pozitivi uh, în Albania. Există creștere economică de mai mult de 2% în 2010 în Albania, într-o, într-o situație de astfel de criză politică. Pentru 2011 se estimează că creșterea va fi de 3%, dar iată că tensiunile sociale cresc și nu scad. Domnule comisar, creșterea economică, în mod evident, nu le-a dat cetățenilor de, albanezi senzația bunăstării. Din potrivă, dezamăgirea crește și teama de un nou val de emigrație, de migrație a cetățenilor albanezi crește. Am văzut același lucru în anii 90 uh, cu fluxurile migratoare către Grecia în afară de ajutor politic, trebuie să acționăm uh, cât se poate de uh, puternic aici, să dăm exemplu uh, astfel încât creșterea economică să servească tuturor grupurilor sociale. Vă mulțumesc foarte mult, spune președintele, nu în ultimul rând, domnul Șopflin, un minut. Mulțumesc. Voi continua în engleză. Ne găsim în ceea ce s-a descris a fi un război civil rece, în care politi- uh, partidele politice uh, aduc uh, țara într-o spirală negativă. Să sperăm că și dreapta să, trebuie să înțelegem că și dreapta și stânga consideră că trebuie să guverneze de una singură, așa cum a făcut odată Partidul Comunist. Este foarte dificil ca această situație să se transforme într-una care să aplice normele democratice, pentru că um, este vorba despre o um, abordare exclusivă a puterii. Așa acest lucru este tragic. Numai o criză majoră sau un compromis istoric poate să aducă o soluție. Mulțumesc! Mulțumesc! Vă mulțumesc pentru că v-ați respectat timpul de vorbire și aceasta a fost ultima intervenție de pe lista mea și doresc acum să-l invit pe comisarul Fiule să rezume ceea ce am auzit. Uh, mulțumesc. Domnule președinte, stimați deputați, aș dori să vă mulțumesc pentru această dezbatere foarte interesantă. Și înainte să fiu să, să vă răspund la întrebări, aș dori să mă refer la două, uh, două chestiuni care au apărut în mod general în această dezbatere. Prima Uh, adresată de către domnul Belmer, aș dori să vă răspund uh, în scris având în vedere că se îndepărtează puțin de, uh, de, de obiectivul dezbaterii de astăzi. A mai fost o întrebare, respectiv, dacă ne-am gândit la sancțiuni. Nu, nu am optat pentru această posibilitate. Și aceasta pentru că în uh, condițiile pentru extindere există, uh, deci uh, aceste condiții funcționează foarte bine, foarte clar. Dacă o țară îndeplinește condiții, condițiile respective, atunci continuă prin procesul de apropiere de Uniunea Europeană și se continuă extinderea. Dacă o țară nu îndeplinește aceste condiții, dacă uh, îndeplinirea lor este prea lentă, atunci procesul uh, se oprește. Din păcate, acesta uh, este un preț care e plătit nu numai de către politicienii statului respectiv, ci și de către cetățeni. Domnule președinte, stimați deputați, înaltul reprezentant și cu mine vom continua toate eforturile noastre pentru a, a înlesni dialogul între opoziție și putere în Albania. Avem o idee foarte clară în legătură cu modul în care putem proceda. Avem nevoie și de sprijinul dumneavoastră pentru a ne asigura că ă, liderii principalelor partide de opoziție și uh, prim, premierul Bulgar, ă, Albaniei înțeleg mesajul nostru. Astfel, țara ar putea să iasă din această criză politică și ar putea să facă uh, pași pozitivi înspre integrarea europeană. Uniunea Europeană și-a luat un angajament față de toate statele din Balcanii de Vest că aceste state vor adera la Uniunea Europeană. Noi ne menținem acest angajament și ne uh, sporim implicarea cu condiția ca aceste state să respecte și să îndeplinească și ele criteriile. Albania trebuie să pună în aplicare cele 12 priorități ale Uniunii Europene, printre care principiile fundamentale ale democrației, precum uh, funcționarea adecvată a Parlamentului, uh, separarea puterilor în stat, alegeri echitabile și respectarea statului de drept. Toate acestea vor fi îndeplinite doar dacă criza politică Uh, din Albania va fi soluționată și dacă se va relua dialogul constructiv, dialogul politic în cadrul Parlamentului, dacă se vor respecta toate instituțiile statului și dacă uh, va exista această convingere și uh, că cetățenii uh, albanezi au aspirații care uh, merită Uh, luate în calcul și liderii trebuie să se pună în slujba poporului albanez, iar Uniunea Europeană îi va ajuta în acest, pro- în acest proces. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnule comisar. Sperăm că situația din Albania va fi soluționată. Uh, încheiem această dezbatere acum în această notă pozitivă și aș dori să vă propun să continuăm cu următorul punct de pe ordinea de zi, respectiv declarația Comisiei referitoare la scandalul interceptărilor telefonice ilegale din Bulgaria.